Votul are loc mâine la ora 12. Următorul punct de pe ordinea de zi este raportul doamnei Cleva Checuș referitor la implementarea și impactul măsurilor de eficiență energetică în cadrul politicii de coeziune. Și o rog pe doamna raportor să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, dați-mi voie, în primul rând, să mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pentru o cooperare excelentă în ultimele luni în pregătirea acestui raport. Uh, eficientizarea energetică stă la baza strategiei 2020 pentru creștere inteligentă, inclusivă și durabilă ne dorim o reducere a consumului energetic cu 20% până în 2020 și de aceea eu uh, cred că toate politicile legate de eficientizare energetică pot și trebuie să aibă un rol uh, important în raportul meu. Uh, trebuie să subliniez încă o dată beneficiile eficientizării energetice care poate să ne îmbunătățească competitivitatea, poate să stimuleze creșterea economică și să creeze locuri de muncă. Investițiile sunt de asemenea o șansă de a lupta împotriva crizei uh, economice și efectelor nedorite ale schimbărilor climatice. Efectele măsurilor luate în prezent arată că avem încă insuficientă informare, avem încă lacune în ceea ce privește impunerea în aplicare a legislației existente. E foarte clar, deci, că în actuala perioadă de programare problemele sunt de natură practică mai mult decât legislativă. În contextul uh, modificărilor la acest cadru legislativ, în cadrul politicilor de coeziune, am uh, adunat mai multe propuneri în acest raport uh, pentru includerea eficientizării energetice în următoarea perioadă de programare, pentru că aceasta pentru asta uh, Uniunea Europeană are la dispoziție instrumente foarte eficiente de uh, stimulare economică și de a asigura eficientizarea economică până în 2020. Este foarte important ca statele membre să privească acest finanțări ca pe o uh, șansă și nu ca pe o povară suplimentară. Alocarea suplimentară din partea Fondului de Dezvoltare Regională European va asigura un uh, program uh, stabil și pe termen lung pentru eficientizare economică în uh, contextul unei revigorări economice lente și în contextul unor presiuni bugetare sporite asupra autorităților locale, credem că aceste fonduri vor veni uh, la momentul potrivit. Trebuie să ne asigurăm că toate nivelele de administrație și de guvernământ iau parte, uh, participă, e vorba de nivelul național, regional și local, uh, participă la elaborarea planurilor de eficientizare energetică în coordonare cu uh, obiectivele Uniunii Europene. Măsurile de austeritate uh, au făcut ca statele membre să aibă mari probleme în cofinanțarea acestor uh, programe. De aceea trebuie să găsim noi modalități novatoare de finanțare a acestor uh, proiecte. Sunt sigură că calea de urmat este aceea care combină instrumentele noastre financiare cu uh, subvențiile <clears throat> în cadrul unor parteneriate public-private destinate să uh, disemineze uh, inovația. Comisia a luat deja măsuri în acest sens, a mers în direcția propunerilor uh, concrete a finanțării proiectelor și ar trebui să continue în același fel. Ar trebui să încercăm să eliminăm sărăcia energetică. Mulțumesc! Pe Mulțumesc, doamnă raportor. Avem doi colegi care doresc să intervină. În primul rând, domnul Banchi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați deputați, aici este vorba de un raport de o importanță deosebită. Eficiența energetică este esențială pentru depășirea crizei și prezintă foarte multe avantaje. Astfel vom putea crea locuri de muncă, vom putea spori creșterea economică, este nevoie de investiții în măsuri de eficiență energetică, inclusiv în noile tehnologii. Cred că obiectivele strategiei 2020 nu trebuie să fie uh, trecute cu vederea atunci când se uh, oferă măsuri de susținere, trebuie să avem grijă ca autoritățile locale să aibă un acces mai bun la aceste fonduri. De asemenea, trebuie să uh, oferim capital comunelor. Mulțumesc, doamna Irigoyen. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să o felicit pe doamna Eva pentru acest raport extraordinar. Este adevărat că trebuie să putem uh, miza, să putem conta pe eficacitatea energetică. Numai astfel, uh, întreprinderile pot să fie mai competitive și aprovizionarea cu energie va fi mai puțin costisitoare. Trebuie să folosim fondurile structurale pentru a finanța uh, aceste proiecte și pentru a uh, avea un nivel mai bun de eficacitate energetică. Trebuie să promovăm mai mult energiile regenerabile și să arătăm că există o legătură strânsă între sărăcia energetică, consumatorii vulnerabili și eficientizarea consumului de energie. Trebuie să ținem cont și de caracteristicile diferitelor regiuni din Europa din punctul de vedere al consumului de energie. Fondurile de coeziune și în special FEDER trebuie să, folosit, să fie folosite într-o mai mare măsură în serviciul eficacității energetice. Mulțumesc, doamna vicepreședinte Reding. President, I would like... Domnule președinte, vreau să ei, uh, mulțumesc uh, doamnei uh, raportor pentru acest raport, pentru că este unul foarte detaliat și va veni în sprijinul Comisiei în pregătirea acțiunilor sale. Instrumentele politicii de coeziune trebuie să investească în energie și să contribuie la competitivitate, crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Așa cum doamna raportor a spus, este foarte important uh, ca la nivel uh, ca nivelele regional și local să fie implicate ca actori activi, pentru că regiunile și localitățile pot găsi soluții croite pe măsură, așa cum uh, s-a dovedit de multe ori în trecut măsurile de eficientizare energetică pot fi uh, sprijinite prin uh, politici de coeziune și prin intermediul altor uh, instrumente standard destinate, de exemplu, cum, cum ar fi, de exemplu, uh, eficientizarea energetică a clădirilor de locuințe și birourilor. Uh, măsură care deja este pusă în aplicare. Avem și noua directivă privind eficiența energetică, Uh, care pune pe primul loc uh, eficientizarea energetică a clădirilor în contextul uh, obiectivelor pentru 2020. Această directivă este orientată spre rezultate și Comisia a stabilit orientări practice pentru felul în care se poate aplica acest uh, lucru în uh, cadrul finanțării prin intermediul politicilor de coeziune. Încurajăm uh, și investițiile private în această direcție. Pe timp de criză este esențial să avem programe cu cea mai mare plus valoare. Statele membre lucrează în prezent intensiv pentru a prezenta programele pentru următoarea perioadă și trebuie ca acestea să fie adaptate nevoilor specifice și uh, nevoilor regiunilor astfel încât uh, să avem o poveste de succes. Mulțumesc, doamnă comisar. Aici se încheie dezbaterea, iar votul va avea loc uh, tot mâine la ora 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, raportul domnului Milana, o strategie privind uh, pescuitul în Marea Adriatică și Ion.